Cu microfon vă rugăm. Vă rugăm cu microfon, domnul Buda. Domnule Buda, acum. Deci, lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie indispensabilă pentru foarte multe sectoare de activitate. În perioada pandemiei COVID, lipsa acestora a pus în pericol însăși existența multor ferme din țările Uniunii Europene. În același timp, însă, în foarte multe state aceștia au ajuns în situații dificile care le au pus în pericol viața și securitatea socială. domnule comisar uniunea europeană trebuie să găsească mecanisme prin care să le fie impuse statelor membre de destinație obligativitatea asigurării unor condiții de muncă sigure precum și garantarea unor salarii adecvate pentru munca prestată. condițiile de cazare trebuie să respecte standardele legale și rezonabile de viață iar asigurările sociale să le garanteze protejarea lor reală în caz de îmbolnăvire inclusiv în situația apariției unei pandemii. de asemenea se impune înființarea unor linii telefonice care să fie disponibile în mai multe limbi ale țărilor uniunii europene astfel încât acești lucrători să aibă posibilitatea o dată în plus de a și verifica drepturile și obligațiile dar și de a reclama abuzurile sau încălcări ale contractelor lor de muncă. mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Buda. Are cuvântul acum doamna Dura Ferrandis. Eh, mulțumesc. Pandemia a arătat în mod clar că mobilitatea lucrătorilor migranți în Europa nu respectă un tratament egal al acestora. Și mă refer acum la lucrătorii intraeuropeni, cât și la cei care vin din țările terțe, așa cum se întâmplă cu sezonierii din sectorul agricol, care și-au adus contribuția pentru a avea produsele de bază în timpul acestei crize. Am uh, auzit despre cazuri uh, extreme uh, cu riscuri pentru sănătate foarte mari. De aceea e posibil să identificăm fraudele și abuzurile, pentru că deși acestea sunt minoritare, ele dăunează imaginii acestui sector și creează și o concurență neloială. Bineînțeles, se întâmplă asta și în alte sectoare unde avem intermediari, intermediari care captează lucrători într-o țară pentru a-i aduce în alta, lucrând în condiții alții fără niciun fel de protecție, așa cum s-a întâmplat cu lucrătorii spanioli, bulgari și români din Olanda. Europa nu poate să-și permită acest lucru. Toți lucrătorii, fără excepție, trebuie să aibă egalitate de tratament, condiții de muncă și de cazare demnă și accesul la ajutoarele de stat, indiferent de țara de origine și de destinație. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Dora Ferrandis. Are cuvântul acum pentru un minut doamna Brune. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Îmi pare foarte bine că avem această rezoluție, această inițiativă pentru protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul pandemic. Bineînțeles că situația lor uh, este una complicată încă de dinainte de criză și acum a fost amplificată. Libera de circulație în Europa este un drept esențial, dar asta nu trebuie să se bată cap în cap cu accesul corect și echitabil la uh, îngrijiri medicale corecte. S-au uh, identificat uh, abuzuri. Statele membre au răspunderea de a veghea ca acestea să nu se mai întâmple. Acești lucrători uh, trebuie să fie bine protejați din punct de vedere al asigurărilor sociale și al accesului la îngrijiri medicale. E nevoie apoi uh, să se intensifice inspecția muncii și, și să se aplice așa cum trebuie directiva revizuită privind uh, lucrătorii detașați. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Bruna. În mod Normal, nu mai dau cuvântul celor care nu au fost uh, prezenți în uh, sală, dar domnul Radavski era așezat, domnul Radacioschi era așezat la un alt loc. Aveți cuvântul, deci vă dau cuvântul acum, aveți cuvântul. celom Dragi colegi, sunt de acord cu această propunere de rezoluție în, în ceea ce privește protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri. Se cunoaște faptul că lucrătorii sezonieri vin mai ales din statele din estul Europei, din state terțe, fac parte din grupuri sociale uh, vulnerabile și se știe faptul că se bucură de contracte de muncă temporare, nu au condiții foarte bune de, de muncă. Drept urmare, este legitim să discutăm toate aceste realități pentru ca condițiile de muncă a acestor lucrători să fie unele uh, decente și acceptabile și să respecte uh, cadrul legislativ uh, european. Cred că ar trebui să ne gândim puțin la uh, viitor și să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă parizieni sau sued, uh, suedezi ar trebui să lucreze în Europa de. Sunt sigur că s-ar cere în cazul lor respectarea acelorași condiții de muncă. Vă mulțumesc, domnule Radacovski. Acum are cuvântul pentru un minut domnul Rai. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, în Germania există un nou focar uh, coronavirus. Din nou, uh, un abator. Mai mult de 600 de persoane infectate, mii de oameni uh, în carantină. Uh, și există foarte mulți angajați a unui mare, a unei mari, mari întreprinderi uh, din, din acest domeniu. Uh, Um, și primul ministru din landul respectiv a spus că responsabili nu ar fi condițiile de muncă proaste, ci faptul că Uh, s-au dus acasă peste weekend. Pe mine mă, <laughs> nu vine să cred când uh, aud o asemenea uh, declarație. Deci libertatea de mișcare ar fi dus la, la adevărate probleme în landul respectiv din Germania. Pro- prostituție uh, forțată și alt dumping social și așa mai departe. Dar să există asemenea afirmații din partea unui uh, prim-ministru al unui land german este ceva absolut uh, inacceptabil. Vă mulțumesc, domnule Rai. La cuvântul pentru un minut, doamna Reintke. Sute de noi uh, cazuri de corona într-un abator din uh, Gütersloh și apoi uh, primul ministru Armin uh, Laschet uh, a declarat că ar fi vina lucrătorilor din Bulgaria și din România care ar fi adus cu ei acest virus. Este inacceptabil pentru că este un discurs narrativ xenofob, că străinii sunt cei care aduc cu ei anumite boli și prin această afirmație Armin Laschet renunță la responsabilitatea care revine într-o Europa unită. Este de responsabilitatea ministrului unui land german să vegheze la respect respectarea condițiilor de muncă pentru toți lucrătorii din uh, landul uh, respectiv. Tocmai de aceea avem nevoie de prim-ministri uh, pentru care condițiile de muncă sunt importante, indiferent de naționalitatea lucrătorilor și avem nevoie de o agenție europeană de lucru care să vegheze la respectarea legilor în vigoare. Și dacă acest lucru nu, este, nu se întâmplă, trebuie să intervenim cumva pentru a pune capăt acestei exploatări a lucrătorilor. Vă mulțumesc, doamna Reinke. Are cuvântul pentru un minut doamna Aguilar. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea încă de la început uh, să recunosc aici munca deosebită pe care o fac acești lucrători sezonieri și criza ne-a reamintit acest lucru. Organizațiile din agricultură din Spania au arătat că recoltele nu s-au făcut din cauza penuriei de forță de muncă. 100.000 de mii de locuri de muncă care nu au fost acoperite locuri de muncă legale și de aceea mă șochează dezinformarea publică din partea guvernului spaniol care acuză agricultorii spanioli. Aceasta criminalizează imaginea agriculturii pentru un sector strategic mai ales după ce am văzut cum magazinele noastre nu au avut uh, n-au fost aprovizionate cum trebuie și 40.000 de spanioli au murit în acest timp, 20.000 de bătrâni în centrele de bătrâni și uh, în acest timp lucrătorii nu aveau asigurate condițiile de bază pentru a putea trăi în siguranță. Dacă cineva poate să acuze aici, nu este guvernul, ci poporul spaniol. Mulțumesc! Aguilar. Vă mulțumesc, doamna Aguilar. Are cuvântul pentru un minut uh, doamna Gemma. Ție, președinte. Sapiamo... Mulțumesc foarte mult. Știm foarte bine că măsurile luate de statele membre pentru a combate răspândirea virusului COVID-19 au însemnat pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri niște consecințe foarte eh, grave. Mă gândesc de pildă la faptul că mulți dintre ei s-au găsit peste noapte, fără îngrijiri medicale, fără salariu, fără mobilitate, fără locuință. Mă gândesc mai ales la lucrătorii din domeniul agricol, care sunt deseori exploatați. Este o, un flagel destul de mult răspândit în regiunile, regiunea pe care o cunosc din sudul Italiei, de unde vin și eu aceste categorii de uh, lucrători sunt uh, cunoscute. Mi-aș dori ca statele membre și Comisia să le confere garantarea acestor drepturi și să se sancționeze orice fel de discriminare a acestor lucrători trebuie să fie resurse financiare deblocate pentru a-i ajuta pe acești lucrători uh, și cum și firmele care îi angajează. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă Gemma. Are cuvântul pentru mine domnul Furlas. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, libera circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental al Uniunii Europene și dacă vorbim despre lucrători sezonieri sau transfrontalieri, Vorbim până la urmă de persoane uh, care au familiile lor, care au nevoi și care depind de aceste salarii. Noi sperăm ca Parlamentul European și Europa să facă tot ce este posibil pentru a proteja aceste persoane. Rolul nostru astăzi este acela de a lansa un mesaj pentru a spune acestor oameni că înțelegem nevoile lor, că încercăm să le protejăm locurile de muncă și să îi protejăm și pe ei, că suntem alături de ei și nu împotriva lor. Iată mesajul pe care trebuie să-l transmitem astăzi din hemiciclu. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule Las. Are cuvântul domnul Engel un minut. Un ensemble d'abus et de problèmes structurels. Criza COVID a arătat că există niște probleme structurale și abuzuri în ce privește mobilitatea forței de muncă în Europa și mă bucur foarte mult că rezoluția arată Um, cine trebuie să-și asume răspunderea când vine vorba de aceste multiple abuzuri ale lucrătorilor sezonieri și statele membre sunt și ele la rândul lor um, slăbite în această criză și a însemnat că inspecția muncii a fost mai uh, prost organizată de-a lungul acestei crize au fost făcute niște demersuri uh, pentru multe categorii de uh, cetățeni, dar ce s-a întâmplat oare cu legislația în materie de lucrători uh, mobili și sezonieri? Noi, socialiștii, dorim mai multe transpar transparențe în acest sens. Ne gândim și la măsurile legate de închiderea granițelor, măsuri de ordin fiscal pentru și în favoarea acestor lucrători și sperăm că toate acestea vor duce la un pachet legislativ pe măsură Grupul nostru, Socialist și Democrat, mulțumește multor asociații, ONG-uri și partenerilor sociali pentru că ne-au ajutat și au ajutat foarte mult pe acești lucrători de-a lungul crizei. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Angel. Are cuvântul pentru un minut uh, doamna Bilde. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Epidemia COVID-19, după cum știți, uh, a reprezentat o adevărată lovitură pentru economia noastră și în cadrul acestui dezastru iau astăzi cuvântul pentru a susține tinerii. Într-o țară precum Franța, care are un milion de șomeri, tinerii se confruntă cu dificultăți extrem de mari. Câți tineri oare nu vor avea un loc de muncă pe vară care să le permită să supraviețuiască restul anului? Câți dintre ei nu vor găsi stagii necesare pentru diplomele, diplomele lor și câți absolvenți vor uh, căuta timp de ani de zile un loc de muncă după aceea. Și câți tineri nu-și doresc oare să plece de pe acest continent pentru a avea un viitor mai bun. Și în tot acest timp, Uniunea Europeană ne impune să respectăm regulile vechi ale liber schimbului și globalizării. Să lăsăm să intre în țara noastră zeci de mii de lucrători uh, detașați și migranți economici cărora le acordăm prioritate. Înainte ca Europa și Comisia să ne impună această doctrină de nesuportat, să ne gândim la tinerii noștri, la studenții noștri, la absolvenți, pentru că poate din toată această dezbatere vom învăța ceva. Președintele întrerupe. Vă mulțumesc, doamnă Bilda. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Andresan. Era, e vorba de o persoană care avea 55 de ani din România, care a murit la bandă și uh, colegii au început să strige la el de ce s-a prăbușit. Avea de mers 8 uh, km până la casă și nu găsea niciun medic și în Germania nu a avut niciun sprijin. Uh, mai mult de uh, milioane de uh, europeni sunt lucrători transfrontalieri în agricultură, în îngrijirea bătrânilor și a bolnavilor, în activități de curățenie. Mulți dintre ei sunt prost plătiți, nu au nicio protecție socială și aproape niciun acces la servicii de, de servicii medicale și nu ne miră că tot apar focare de infecții cu COVID în abatoare din uh, Germania. Este scandalos modul în care anumiți oameni sunt exploatați și Uh, uh, guvernul german ar trebui să profite de președinția uh, pe care urmează să o preia pentru a îmbunătăți drepturile tuturor cetățenilor europeni. Este foarte bine că Parlamentul European uh, inițiază o mișcare în acest sens prin această rezoluție pentru ca situația să se îmbunătățească pentru toți acești oameni. Mulțumesc, domnule Andresen. Are cuvântul pentru minut doamna Zalewska. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, pan... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Pandemia COVID ne-a arătat în mod tragic ceea ce noi spunem de mult timp. Situația s-a schimbat, dar uh, în cazul în care lucrurile stăteau rău înainte, acum stau și mai rău. Deci, iată, în sfârșit, cred că a venit momentul să învățăm ceva și să dăm niște recomandări. Noi, deputații, cred că ar trebui să ne asumăm cooperarea cu statele membre, pentru că statele membre sunt cele care controlează companiile care se pare că abuzează sau exploatează lucrătorii sezonieri. Trebuie să încercăm ca împreună să rezolvăm problemele și sper că președinția germană să aibă pe agenda sa întâlniri, de exemplu, cu ministrii pentru afaceri sociale și să ajungem și la un raport care să vină la timp rezultatul uh, reflexiei în legătură cu ce s-a întâmplat recent. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă, Zalesca, domnul Falcă. Președinte, dragi colegi, la 16 ani reușeam la un examen școlar, iar familia mea pentru a reuși să îmi cumpere o bicicletă m-au trimis 21 de zile într-o muncă sezonieră am muncit atunci cu drag și cu gândul la bicicletă fără să mă gândesc la ceea ce înseamnă securitatea mea. astăzi văd lucrurile altfel. prin această rezoluție invităm comisia și statele membre să ia măsuri ca lucrătorii să beneficieze de protecție adecvată prin îmbunătățirea condițiilor de muncă prin respectarea standardelor de cazare prin îmbunătățirea standardelor de sănătate și siguranță în același timp trebuie să crească responsabilitatea angajatorilor și a firmelor de recrutare în respectarea drepturilor lucrătorilor. mulțumesc raportorului pentru că a luat în considerare șase puncte importante pe care le am propus în numele delegației româniei a ppe. mulțumesc mult! mulțumesc domnule falca. Are cuvântul acum pentru un minut domnul uh, Maiorino. Această pandemie a avut un impact uh, teribil asupra vieților noastre, însă nu toți uh, au fost la fel de afectați. Condițiile de viață a celor care erau deja marginalizați s-au agravat și mai mult, chiar dacă este vorba de oameni care au un rol important pentru sistemul de producție. Condițiile în care trăiesc astăzi mii de lucrători uh, sezonieri, transfrontalieri, mai ales în sectorul agricol, sunt uh, inacceptabile, sunt exploatați într-o plată de mizerie și în această criză a pandemiei COVID-19 ce nu se bucură de protecția care ar trebui să le, să le revină. Um, deseori uh, sunt obiectul abuzurilor sistemului caporalatului din uh, sudul uh, Italiei, de exemplu, așa cum s-a spus deja, și trebuie să reușim să răspundem într-un mod mai eficace și mai rapid principiul parității um, trebuie să devină parte a legislațiilor naționale și avem nevoie de controle serioase, eficace a, control, a condițiilor de viață a acestor lucrători sau a contractelor um, sau subcontractelor prin care sunt angajați uh, acești oameni. Doar așa vom putea evita dumpingul social și concurența neloială. Vă mulțumesc, uh, domnule Maiorino. Are cuvântul pentru un minut doamna Conte. Ce bisogno de ascoltare. Ascoltare Trebuie să dăm ascultare uh, tot ce ni se spune în legătură cu acești lucrători uh, Uh, sezonieri și uh, mobili și să nu uh, cedăm tentației de a regulariza lucrătorii migranți așa cum s-a întâmplat în Italia. Trebuie să dăm șansa tocmai lucrătorilor noștri șomeri să facă ceva. Ei au fost și acceptat, afectați de criză. E nevoie de un sistem de vouchere și să se elimine alte probleme fiscale iar uh, să se plătească de către acești lucrători sezonieri uh, dările care trebuie. Mă gândesc la tot ce înseamnă lucrătorii din turism, din zonele de, de coastă și turistice sau uh, balneare, salvamar și așa mai departe. Trebuie um, condiții demne și reglementate de către statele membre. Numai așa vom putea să ieșim din criză. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Doamna Conte, domnul Sagar are cuvântul un minut. Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi uh, colegi, um, criza COVID uh, i-a confruntat pe navetiști cu crize nemai întâlnite și am putut să văd cu ochii mei ce se întâmplă acest lucru uh, dintr-o regiune a Austriei care um, este o regiune de graniță și am ajuns să prețuim uh, vecinătatea cu celelalte state și mobilitatea lucrătorilor este extrem de importantă și am văzut că dacă această mobilitate are de suferit, până la urmă, de exemplu, sistemul medical uh, de sănătate are de, are de suferit și în această perioadă trebuie să transmitem un mesaj uh, acestor lucrători, un semnal și un mesaj de prețuire a lor. Mulți Uh, s-au temut în momentul în care granițele s-au închis, s-au întrebat uh, unde ar trebui să împetrec următoarele săptămâni sau luni, la locul de muncă sau alături de uh, familia mea. Mă bucură faptul că din multe puncte de vedere au fost introduse măsuri de ajutorare a acestor oameni și că astăzi Parlamentul European transmite un semnal foarte clar. Vă mulțumesc, domnule Sagar. Țara cuvântul pentru minut, domnul Negrescu, acum. Comisar, dragi colegi, realizarea unei rezoluții comune a Parlamentului European este un pas important pentru asigurarea unor condiții mai bune pentru lucrătorii sezonieri și reprezintă de fapt un mesaj clar că nu vom tolera nicio formă de sclavie modernă. se confirmă mesajele transmise de noi social democrații privind existența unor grave probleme și încălcări ale legislației europene în materie de muncă și drepturi sociale. în cazul româniei chiar guvernul a pus în pericol sănătatea a sute de lucrători sezonieri prin prisma unor decizii care nu au permis aplicarea legislației europene rezoluția preia soluțiile incluse în mesajele noastre repetate către instituțiile europene și naționale și aceste soluții sunt susținute de peste cincizeci zero de persoane care au semnat petiția noastră adresată instituțiilor europene. dar problema nu este rezolvată lucrătorii români care au ieșit în stradă cei care au apelat la instanță cei care au fost îngrămădiți în avioane și autocare au așteptări mari de la noi uniunea europeană trebuie să protejeze toți lucrătorii și să intervină atunci când drepturile sociale au fost încălcate așa cum s a întâmplat în cazul lucrătorilor români. mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Negrescu. Are cuvântul pentru un minut doamna Sardone. Vă mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici despre lucrătorii sezonieri în contextul crizei COVID și despre gestionarea frontierelor. Haideți să spunem care este adevărul și vă pot spune ce s-a întâmplat în Italia. În această perioadă de criză COVID, mii de migranți ilegali uh, au ajuns în Europa, deci gestionarea frontierelor nu a funcționat extrem de bine. Au existat uh, costuri uh, mari pentru carantinarea acestor persoane, uh, au existat um, diferite măsuri țintite pentru gestionarea situației de urgență și pentru primirea acestor migranți. Nici o solidaritate europeană, nicio gestionare comună a primirii acestor oameni și ceea de, ce au decis autoritățile au fost, a fost legalizată situația multor uh, imigranți ilegali, mai ales datorită situației de urgență din uh, agricultură. Deci, un faliment uh, complet atât din partea Italiei cât și din partea Europei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, doamna Sardon. Are cuvântul pentru minut domnul Lurgean. Mulțumesc, domnule președinte. Criza COVID ne-a arătat cât de importanți sunt lucrătorii sezonieri pentru a face față nevoilor de alimentație a cetățenilor europeni. Trebuie să respectăm acești lucrători, să le fim recunoscători, să fim conștienți de nevoia de protecție a lor și uneori Uh, să uh, ne gândim că ei fac parte din sistemul agricol în ansamblul său. În ceea ce privește lucrătorii transfrontalieri, aproape o jumătate dintre ei în regiunea mea uh, sunt astfel de lucrători și cred că trebuie să le facilităm viața în caz de criză. Poate că ar fi trebuit să avem un fel de pașaport uh, pentru lucrătorii transfrontalieri la nivel european pentru a ușura munca acestor lucrători și a companiilor care, bineînțeles, aveau tot felul de proceduri administrative de făcut, uh, să organizăm acest lucru la uh, un nivel european Uh, de exemplu și pentru lucrătorii în domeniul sănătății care trebuie să traverseze granița pentru a lucra într-o parte sau alta a frontierei. Cred că asta ar putea îmbunătăți viața tuturor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ludgen. Are cuvântul acum domnul Cohut. Un minut. Thank you for the floor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Am luat deja cuvântul aici, în plen, pentru a vorbi despre nevoia de a proteja drepturile transfrontalierilor. Avem acum o rezoluție importantă privind drepturile lor, uh, drepturile lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri și de altfel timp de 5 ani am fost și eu un astfel de lucrător. Este un pas în direcția cea bună, însă acum trebuie să trecem la acțiune, atât din partea Uniunii Europene cât și a statelor membre, atât uh, la nivel legislativ cât și non-legislativ mai ales uh, în ceea ce privește informațiile cruciale. În timpul crizei nu s-a făcut acest lucru. În Silesia, de exemplu, în regiunea mea, a trebuit să deschid un birou de informare chiar la biroul meu, uh, pentru că autoritățile publice nu făceau acest lucru și nu e corect. Societățile sunt rezistente, însă e nevoie de o mai bună informare. Autoritățile publice trebuie să ofere informații la zi, și de încredere. Aceasta este un drept pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Cohut, și acum dau cuvântul domnului comisar Schmidt din partea Comisiei. Uh, onorable. Domnule președinte, stimați deputați, am avut o dezbatere în această după masă asupra unui subiect important și care se găsește în centrul construcției europene însăși. E vorba de libera uh, circulație a lucrătorilor. Este un atu deosebit și o mare realizare, dar și o mare uh, răspundere care ne revine. Din păcate, având în vedere criza de față, am putut constata ceea ce se uh, găsea, se găsea cumva în fundalul dezvoltării noastre recente, situații inacceptabile Uh, condiții de locuință și așa mai departe, inacceptabile pentru acești lucrători. Le cunoșteam, nu le-am rezolvat. Eu cred că această dezbatere ne va ajuta tocmai să rezolvăm mai repede aceste probleme. Soluția nu este așa cum s-a cerut aici de către unii colegi, nu constă în abrogarea directivei privind lucrătorii detașați, pentru că dacă am aplica-o, această directivă așa cum trebuie, n-am mai avea astfel de situații scandaloase. Și nu problema juridică este aici de importanță. E vorba că nu se aplică textul respectiv, iar controlele și inspecțiile lipsesc uh, cu desăvârșire sau sunt insuficiente. Iată care este apelul nostru către toți, către toată lumea, bineînțeles către statele membre, către lucr- uh, angajatori. Apel de a aplica dreptul, de a aplica legea și principiile europene. Dacă facem asta, atunci vom putea spune că am progresat și că am redat demnitatea acestor lucrători care o merită atât de mult. Vă mulțumesc foarte mult! Comisar Schmidt. Vă mulțumesc, domnule comisar Schmidt. Și acum, în încheierea dezbaterii, are din nou cuvântul uh, doamna ministru Brâniaț în numele Consiliului. Vă mulțumesc! Stimați uh, eurodeputați, în concluzie aș dori să reiterez uh, sprijinul Consiliului când vine vorba de libera circulație a lucrătorilor uh, transfrontalieri și sezonieri. Um, acești lucrători trebuie să se bucure de um, condiții de muncă sigură, de protecție socială și trebuie să fie tratați pe picior de egalitate ca și lucrătorii naționali. Statele membre sunt dispuse să discute toate aceste chestiuni împreună cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană pentru a găsi soluțiile necesare care să ne permită să facem față provocării majore aduse de uh, criza COVID-19. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru Brâneț. Dacă nu mă înșel, este ultima intervenție în uh, calitatea de reprezentant a președinției croate. Uh, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi, vă urez toate cele bune și sper că ne vom uh, mai revedea cu prima ocazie pe viitor. Vă mulțumesc! S-a încheiat această dezbatere, votul va avea loc mâine. Um, sesiunea este suspendată până la orele 18 și 15.